țară, îmi cer scuze. Uh, Încheiem aici dezbaterea. Și votul va avea loc mâine. Și acum ultimul raport se, reperă, se referă la strategia <clears throat> privind libertatea digitală în politica externă a UE. Are cuvântul raportoarea. This report is mainly directed at High Representative Ashton and her External Action Service. Mulțumesc. Acest raport se referă mai degrabă la resortul doamnei Ashton. Uh, Uh, e vorba de impactul tehnologic asupra vieții oamenilor de peste tot în lume. Mai multe state membre, precum și SUA, au identificat acum că accesul la internet este um, un instrument care facilitează respectarea drepturilor omului și, practic, e oricum, digitalizarea oricum inclusă în criteriile de la Copenhaga. Avem instrumentul pentru democrație, pentru drepturile omului. Toate acestea sunt uh, binevenite, dar e nevoie de mai multă ambiție Mâine votăm pentru prima strategie pentru a face ca digitalizarea să fie un subiect cheie în politica externă a Uniunii Europene. Nu e vorba de suprareglementare, pentru că asta ar afecta deschiderea internetului, dar e nevoie de reguli în anumite sectoare pentru a ține pas pentru a ține pas cu uh, revoluția și dezvoltarea tehnologică și, în același timp, să ținem cont și de supervizarea democratică. Avem un plan de cibersecuritate și îl așteptăm cu nerăbdare. Dar haideți să ne facem sig- să, ne fa- să fim siguri de faptul că Mm, aceste lucruri nu se exclud reciproc. Oamenii trebuie să fie primii uh, și trebuie să fie în centrul atenției noastre. Uh, din ce în ce mai mult, închisorile sunt uh, populate de dizidenți, de oameni care merită sprijinul nostru și nu ar trebui să avem tehnologii exportate din Uniunea Europeană pentru a-i um, pentru a-i face pe aceștia să nu se mai poată exprima. Avem uh, o abolire a exportului de tehnologie către Siria și Iran. E foarte important, dar e nevoie de mai multă transparență și de mai multă răspundere. Tehnologiile um, făcute pe un anumit tipar trebuie să fie um, catalogate ca fiind tehnologii de single use, deci cu uz individual. Uh, și nu pentru a teroriza și tortura oameni. Trebuie așadar să ținem cont că orice instrument utilizat în afara statului de drept își pierde însemnătatea. Acest lucru trebuie să fie ilustrat în acorduri de liber schimb, dar și în uh, alte acorduri de acest gen. Există foarte multe oportunități în politica noastră de dezvoltare. Putem să creăm infrastructură TIC, putem să oferim acces oamenilor la cunoaștere și la informație și putem să facem educație online în zonele îndepărtate, rurale. După dezastrele naturale sau după crize umanitare, um, conexiunile mobile de internet trebuie să fie primele care sunt create. Instrumentele TIC sunt importante pentru monitorizarea electorală, de exemplu, iarăși. Uh, deci, a transforma aceste oportunități în acțiuni ferme impune totuși vigilență, pentru că noi nu putem să promovăm cu credibilitate libertatea digitală în lume dacă acasă nu avem siguranță de plină în acest sector. Companiile europene ar trebui să știe care este răspunderea socială și avem nevoie de studii de impact pe drepturile omului în etapa de cercetare și dezvoltare cu implementare directă a conceptului de human rights by design. Uh, SAE ar trebui ca în plan global să promoveze libertatea digitală prin sinergii între comerț, uh, securitate și politică externă, prin alinierea valorilor europene la, și a intereselor noastre la ceea ce se întâmplă la fața locului. Trebuie așadar să ținem cont de opțiunile pe care le oferă noile tehnologii și să ne adaptăm regulamentul pentru dig libertatea digitală. Guvernele nu se descurcă singure, iar sectorul privat are din ce în ce mai multă responsabilitate. Internetul la ora actuală este guvernat de uh, mai mulți uh, actori, e vorba de un holding uh, care s-a creat în mod natural și care poate funcționa doar dacă dă dovadă de uh, incluziune și cuprinde și pe um, consumatori și pe mici producători și așa mai departe. Internetul trebuie să fie privit ca fiind un bun public în interesul publicului general. Trebuie așadar să ținem cont de toți cei care fac obiectul acestui subiect de discuție. Acest uh, raport uh, este un uh, memento, ne face să ne gândim la modul în care democrația trebuie promovată în continuare, democrația participativă în Uniunea Europeană. Doamna Țică! Mersi, madame la prezident

conflict. Mulțumesc. Conflict. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc încă o dată, doamnă președinte. Vreau să o felicit și pe doamna raportor. Este târziu, însă subiectul acesta este unul foarte important, pentru că e vorba de libertate, un lucru esențial pentru noi toți. Este un subiect vital pentru toate ființele umane și este un subiect foarte important în acest context de dezvoltare a internetului. În ultimii ani am văzut și aspectele sale pozitive, dar și pe cele negative. Sigur că este foarte bine că internetul e recunoscut ca drept fundamental pentru cetățenii europeni. Pe de altă parte, însă vedem uh, persecutări cibernetice în multe state naționale și constatăm că se încearcă obținerea controlului asupra internetului de către regimuri fundamentaliste. Toate acestea trebuie reglementate și Uniunea Europeană are aici de jucat un rol foarte important ca să se asigure că libertatea digitală este foarte bine susținută de Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Kelly. Domnul Pașca. Pani predsedajúca, vážený pan comisar intenzívny rozvoj digitálneho sveta. Mulțumesc! Digitalizarea lumii a deschis noi căi de diseminare a informației. Într-o lume liberă și democratică, acest lucru e privit ca fiind o uh, realizare extraordinară. Regimurile autoritare, însă, în continuare reprezintă o mare problemă cu privire la controlul informației. E foarte clar că aceste regimuri vor încerca să restricționeze libertatea spațiului digital și vor încerca să controleze fluxul informațional pentru a putea la sfârșit să controleze întreaga societate. Nu-mi fac iluzii că printr-un embargo tehnic am reușit să prevenim uh, asemenea acțiuni. Avem China, de exemplu. Nu avem cum să acționăm în fața Chinei așa. Așa că eu cred că la capitolul politică externă ar trebui să facem în așa fel încât să, să convingem aceste uh, regimuri că societatea trebuie să se dezvolte liber, astfel societatea din China va fi mai liberă și va putea trăi mai în siguranță. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul comisar. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să salut raportul doamnei Șatche privind strategia pentru libertatea digitală în politica externă a Uniunii Europene. E un subiect foarte important. Eu am fost ministru de externe timp de mai mulți ani înainte de a deveni comisar și deci îmi dau seama de cât de important este acest subiect ca parte a politicii globale externe a Uniunii Europene. Și raportul vine la momentul cel mai potrivit. Contribuie la munca Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului și a libertății digitale, a dezvoltării, a guvernanței internetului, a comerțului și a securității. Uniunea Europeană dorește să utilizeze legătura dintre tehnologiile noi și drepturile omului, care sunt căi importante de a promova democrația. Suntem de acord cu Parlamentul European. Este uh, foarte important să se salvgardeze accesul necenzurat la un internet deschis prin telefoane mobile și ticuri. Este foarte important să ținem cont de faptul că internetul a dat mai multă forță celor ce își doresc societăți mai drepte, după cum am văzut în revoluțiile din nordul Africii. Însă, din păcate, am uh, asistat recent și la inițiative de reducere a accesului la internet. Trebuie să răspundem în mod clar la aceste tendințe îngrijorătoare și am câteva exemple. Comisia ONU pentru Drepturile Omului s-a întrunit în 6 decembrie la New York, luna aceasta deci, și acolo Uniunea Europeană a deplorat tendința creșterii cenzurii și a condamnat restricțiile pe internet. Cadrul strategic UE pentru drepturile omului prevede în planul său de acțiune ca Uniunea Europeană să dezvolte măsuri și instrumente pentru a uh, reacționa la cenzura ne, um, di, fără discriminare și um, dorește să rămână un factor de Uh, susținerea libertății politice, a dezvoltărilor democratice și a creșterii economice. Uniunea Europeană a adoptat sancțiuni care împiedică exportul acestor tehnologii către Siria și Iran, tocmai pentru a împiedica regimurile autoritare să uh, utilizeze astfel de tehnologii pentru a reprima activiștii pentru drepturile omului. Mai mult se discută de posibilitatea uh, de a controla exporturile de anumite materiale ce ar pot fi utilizate pentru monitorizarea internetului și pentru supravegherea comunicațiilor, ceea ce încalcă drepturile omului. Recent, Forumul pentru Guvernanța Internetului s-a reunit la Baku și Uniunea Europeană, inclusiv membrii din Parlamentul European, au susținut uniți principiul conform căruia restricțiile de orice fel ale libertăților fundamentale sunt inacceptabile în cadrul Uniunii Europene și pe plan global. Până la sfârșitul lui aprilie 2013 trebuie să emitem orientări specifice pentru uh, companiile din domeniul TIC și telecomunicații cu privire la uh, răspunderea lor în domeniul drepturilor omului. Acestea vor fi prezentate pe principiile numite RARI, principiile ONU cu privire la afaceri și drepturile omului. Acordurile comerciale ale Uniunii Europene sunt esențiale pentru promovarea drepturilor omului și pe această cale. Serviciul European de Acțiune Externă și serviciile Comisiei au angajamentul de a uh, introduce promovarea libertății digitale în toate acțiunile externe ale UE și în același timp să pregătească o comunicare comună în acest sens. Lucrăm pentru obținerea unei poziții comune la conferința internațională privind telecomunicațiile, iar Uniunea Europeană își va spori eforturile de a se angaja în foruri internaționale cum este ONU, Consiliul Europei și OSCE pentru promovarea unui internet deschis și sigur. Salutăm faptul că acest raport uh, pune accentul pe importanța unei strategii europene globale pentru guvernanța internetului. Uniunea Europeană trebuie să conducă prin puterea exemplului în acest domeniu și să susțină foarte multe proiecte și de asemenea să susțină organizații din societatea civilă prin instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. În cele din urmă, Uniunea Europeană are potențialul de a juca un rol decisiv în ocrotirea unui internet robust și inovator, care va continua să înflorească dacă inovarea în sectorul privat și societatea civilă continuă să-i stimuleze creșterea și dezvoltarea. Mulțumesc, domnule comisar, astfel se încheie dezbaterea și votul va avea loc mâine la 12. Vă urez tuturor o seară plăcută în continuare.